Buenas tardes. Bună ziua. În primul rând, uh, îmi cer scuze că am întârziat. Nu mi se întâmplă des, uh, dar câteodată se întâmplă uh, să nu poți să fii ubicu, nu putem să fim ubicuri, cum spuneam. O să începem cu acest schimb de vederi cu o delegație a parlamentarilor ASEAN care se ocupă de drepturile omului. Sunteți aici? Da. Am plăcerea să urez bun venit acestei delegații. Cum spuneam, am plăcerea să urez bun venit acestei delegații de parlamentar ASEAN care se ocupă de drepturile omului. Delegația aceasta vizitează Parlamentul European din 10 până pe 12 octombrie, adică până astăzi și s-au întâlnit deja cu colegii noștri de la AFET în această după-amiază și azi dimineață cu domnul Rambrinidis. După cum știți, ASEANul a luat ființă în 1967 în contextul războiului din Vietnam din motive politice și de securitate. Totuși, de atunci s-a dezvoltat în domeniul economic. ASEANU este o organizație interguvernamentală care are o doctrină puternică de neinterferență în afacerile interne ale altor membri și respectul suveranității și independenței. Fără îndoială este o organizație diversă din punct de vedere regional în ce privește sistemele politice, performanța economică și cultura. Cele 10 state membre sunt Brunei, Darussalam, Cambodgia, Indonezia, Republica Democratică, Laos, Malaezia, Myanmar, Filipine, Singapore, Thailanda și Vietnam. Schimbul nostru de vederi se va concentra pe dimensiunea regională a drepturilor omului, și nu neapărat pe un caz specific național. Colegii își aduc aminte că în octombrie anul trecut Comisia noastră s-a întâlnit cu Comisia Interguvernamentală ASEAN pentru Drepturile Omului, că este organul oficial care se ocupă de drepturile omului la nivelul ASEAN. Această asociere a luat loc în iunie 2013 cu obiectivul de a promova drepturile omului și democrația în ASEAN Uh, nu este un organ oficial al ASEAN, ci un organ independent al ASEAN. A fost creat uh, și dezvoltat de parlamentarii ASEAN. Pozițiile domniilor lor sunt unice să prevină discriminarea, să apere libertatea politică, să promoveze democrația și drepturile omului în toată regiunea Membrii fondatori includ mulți dintre cei mai progresiști parlamentari din regiune, care au dovedit că susțin drepturile omului. Uh, aveți uh, în dosarele dumneavoastră CV-urile parlamentarilor ASEAN despre care vorbesc și vi voi prezenta pe cei care sunt astăzi aici. Domnul Charles Santiago din Malaezia, președinte al acestei asociații, membru al coaliției de opoziție din țara domniei sale, înainte de alegerea în Parlament, a lucrat pentru ONG-uri. Doamna Mu Sociua din Cambodgia, vicepreședinta asociației, membră a opoziției, Partidul Național uh, din Cambodgia pentru salvarea Cambodgiei, partidul Sam Ramsey, pe care l-am primit în iunie anul trecut, și este fost, fost ministru ale, pentru problemele femeilor. Domnul Casit Piromia din Thailandia, diplomat și fost ministru de externe din 2008 până în 2011, reprezintă Partidul Democrat din Thailanda și acum este membru al adunării reformatoare naționale și doamna Mercy Barres din Indonezia, membra Camerei Reprezentanților, care reprezintă part, Partidul PDIP, este membru fondator al unui ONG care se ocupă de problemele femeilor din regiunea domniei sale. Și o să începem cu domnul uh, să acordăm cuvântul vorbitorilor, pentru că e cu vina mea, am întârziat, avem mai puțin timp, dar trebuie. Domnul Charles Santiago, vă rog, aveți 10 minute. Mulțumesc. Doamnă președinte, stimații colegi, colegi de la ASEAN, Stimați prieteni, vă aduc salutul păcii și solidarității din partea parlamentarilor ASEAN care se ocupă de drepturile omului. De la început vreau să mulțumesc doamnei președinte pentru introducere și comisiei, subcomisiei pentru drepturile omului că ne permite să vorbim despre democrație și drepturile omului în Africa, în Asia de Sud-Est. După cum știți, ASEANU are o experiență mare de 50 de ani în domeniul economic în zona noastră și astăzi ASEAN are o serie de acorduri comerciale cu multe alte blocuri din regiune și din lume. Doamnă președintă, mă voi concentra pe trei chestiuni, colegii mei se vor concentra pe alte chestiuni. Mă voi concentra asupra acordurilor uh, comerciale și impactul lor asupra drepturilor omului. Apoi chestiunile transfrontaliere între țări și în al treilea rând voi vorbi despre supraputerea din uh, regiune și impactul asupra democrației, drepturilor omului și statul de drept Acordurile comerciale. În acest moment, Uniunea Europeană s-a angajat cu țările ASEAN în semnarea unui acord bilateral, un acord comercial între Uniunea Europeană și țări cum ar fi Singapore, Thailanda, Malaezia, Filipine, Indonezia și așa mai departe. Acum câțiva ani, a fost un acord bloc la bloc, uh, Uniunea Europeană cu ASEAN, dar acesta a căzut, iar acum Uniunea Europeană are o abordare diferită, o abordare bilaterală și are acorduri de genul acesta cu statele ASEAN. Uh, și iată de ce mă tem. Susținem comerțul, comerțul este important, comerțul trebuie să fie încurajat dar uh, genul de comerț pe care îl încurajăm trebuie să respecte drepturile omului și democrația și mai ales trebuie să reprezinte interesele majorității popoarelor din regiune. Și anume, uh, chestiunea referitoare la protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Uh, acest acord care implică 12 state are obiective foarte ambițioase. E vorba de 13, capitolul 13 din acord. Unele din capitole sunt foarte controversate și au un impact asupra modului în care câștigă oamenii existența, locurile lor de muncă și modul în care organizăm cu societatea uh, și locurile de muncă. Și vreau să dau un asemenea exemplu care se referă la medicină și uh, mai ales în relație cu brevetele de invenție. Majoritatea statelor noastre sunt de acord cu acordul TRIPS, adică avem nevoie de protecția uh, uh, medicamentelor. Dar acum acest acord permite prelungirea de la 20 de ani la un alt număr de ani a brevetelor, adică oamenii care sunt bolnavi, care au nevoie de medicamente, nu vor avea acord, uh, acces la medicamentele brevetate care ar putea să le prelungească viața. Iată ce spun eu. Dreptul de proprietate intelectuală uh, asigură monopolul companiilor, uh, asigură o rentă și studiile au arătat că firmele pot să recupereze investiția în primii 3 sau 4 ani. Restul este un supraprofit pentru firma respectivă. Este foarte clar că se folosește proprietatea intelectuală pentru a face profituri uriașe în loc să fie susținuți oamenii care sunt bolnavi. Se creează medicamente pentru a ajuta pe bolnavi ca să-și revină din boală, să se vindece, dar astăzi medicamentele sunt atât de scumpe încât oamenii din toată lumea nu pot să aibă acces la medicamente uh, pe care și le pot permite. Într-o țară ca Malaezia avem uh, una la, din patru persoane uh, care suferă de cancer până la 70, 75 de ani. Una din 16 femei suferă de cancer la sân. Uh, și nu știu ce se va întâmpla în cazul acesta în care protecția drepturilor intelectuale prelungește brevetul medicamentelor brevetate. Deci trebuie să ne gândim și la impactul acestor uh, tratate comerciale asupra drepturilor omului. Apoi, chestiunile transfrontaliere referitoare la migrație, traficul de persoane și refugiații și extremismul religios din zonă. Uh, în zona noastră numai două țări au semnat uh, de- declarația privind refugiații, Cambodgia și Filipina. Cred că este important uh, să fie posibil un angajament astfel încât alte state să semneze această convenție pentru refugiați, pentru că astăzi suntem un loc unde vin foarte mulți refugiați, Malaezia, de exemplu, vin mulți refugiați, dar nu au niciun fel de protecție nu li se asigură, cum spuneam, niciun fel de protecție. De fapt, dacă se duc la spital, trebuie să plătească taxe foarte mari. Taxele sunt foarte mari, ca pentru cei pe care le plă... la fel ca cei foarte bogați din Malaezia. Și sunt lăsați de capul lor să își găsească alimente și îmbrăcăminte și cazare. Deci trebuie să ne referim și la această chestiune. A doua e problema migrației. Uh, noi suntem un paradis pentru migrație. În uh, Malaezia există vreo 4 milioane de uh, lucrători migranți, în Singapore sunt vreo 2 milioane și suntem în același timp țară sursă și țară exportatoare de forță de muncă migratoare. Din păcate, după vreo 10-12 ani, nu avem o declarație ASEAN privind migranții și familiile lor. Nu-i putem proteja iar asta este o chestiune absolut majoră care trebuie avută în vedere. A treia, traficul de persoane. ASEAN a dat o declarație privind traficul de persoane, dar după părerea mea e vorba doar de vorbe goale, fără acțiuni. Avem o problemă majoră pentru că e vorba de cei care vin din Myanmar în ultimele două zile Uh, au venit uh, embarcațiuni din Rakhine, uh, au fost 12 decese, ceea ce arată că asta este un punct de trafic de persoane. Sunt oameni care sunt apatrizi în propria lor țară, care trebuie să-și părăsească țara, să părăsească Myanmarul și să ajungă într-o țară mai bună, cum ar fi Thailanda sau Malaezia sau Indonezia. Deci începe un alt ciclu de mișcare din Myanmar, din statul Rakhine uh, către Malaezia și Indoezia, ceea ce este facilitat de traficanții de persoane. Traficanții de persoane nu lucrează singuri, nu lucrează într-un vid, lucrează împreună cu agențiile guvernamentale, iar aceste uh, agenții uh, nu protejează persoanele respective. Nu sunt informații nouă, sunt informații care sunt publice și la noi în țară. Autoritățile de protecție de aplicare a legii colaborează cu traficanții. În ziare se scrie că 80% din uh, ofițerii de poliție din Malaezia erau mână în mână cu traficanții de persoane și aduceau bărbați, femei și copii din alte țări în Malaezia. E vorba de femei tinere care au supraviețuit uh, agresiunilor de la Boko Haram. A ajuns, de exemplu, asemenea femeie în, uh, la noi în țară și este o sclavă sexuală. Deci sunt chestiuni care trebuie avută în vedere, iar traficul de persoane valorează milioane și milioane de dolari și uh, trebuie să ne gândim la modul în care se aplică legea, ceea ce este zero. Și ultimul punct, extremismul religios. Sunt foarte multe forme de extremism. Noi vorbim de fundamentalismul islamic, dar în Asia de Sud-Est există fundamentalism budist cu activități foarte violente, mai ales în Myanmar sau Rohenia din Myanmar. Grupul Mabata, de exemplu, este un grup budist reacționar care colaborează cu parlamentarii conservatori din Thailanda și din Sri Lanka pentru a pune la punct uh, un post de radio care promovează discursul URI. Deci nu există solidaritatea religioasă în, oră, și în, în zonă. Și în al doilea rând, sigur, fundamentalismul islamic, dar Aici există o problemă. Guvernele noastre folosesc această situație, folosesc uh, noțiunea de extremism pentru a incrimina uh, dizidența legitimă. Deci, cum spuneam, incriminează dizidența legitimă, adică încalcă libertatea de expresie. Doamnă președinte, ultimul punct se referă la Uh, rivalitatea dintre marile puteri din regiune. E vorba de trei puteri în regiune. Uh, SUA, China și Uniunea Europeană. Iată ce spun eu. Lucrurile evoluează și au evoluat într-un anume mod în ultimii doi ani, iar astăzi o supraputere poate să cumpere democrația și drepturile omului, în interesul politicii externe sau în interesele economice sau pentru interesele geopolitice în regiune. Sunt supraputeri care acum uh, folosesc guvernele, le cumpără prin uh, susținere pentru infrastructură, pentru uh, armată, deci cumpără democrația și drepturile omului. Aceste supraputeri sunt atât de creatoare încât uh, le asigură politicienilor puterea uh, care să le, îi ajute să le servească interesele în politica din Asia de Sud-Est. La nivelul ASEAN, guvernele ASEAN nu mai pot vorbi pe un ton neutral. Ar trebui să fie o zonă de pace și neutralitate, dar din păcate astăzi neutralitatea este un, o componentă care lipsește din diplomația ASEAN Trebuie să încheiați, spune președinta. În concluzie, cred că putem spune că viitorul democrației în zona noastră este în primejdie, am ajuns într-un punct din care nu ne mai putem întoarce, iar problema drepturilor omului trebuie avută în vedere de Uniunea Europeană, nu numai, nu numai interesele ASEAN, ci și în interesul Europei. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Santiago. Ați făcut uh, o prezentare exhaustivă și foarte descriptivă a situației ca să înțelegem exact despre cum stau lucrurile, mai ales în domeniile pe care le-ați menționat dumneavoastră atât de bine. Aș vrea acum să-i dau cuvântul colegilor deputați care sunt în sală, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Dacă vreți uh, să luați cuvântul, Uh, poate prin întrebările dumneavoastră și ceilalți parlamentari ASEAN pot să intervină. În momentul acesta, doamna Lochbiller a cerut cuvântul pe scurt, vă rog. Thank you, Chair. Chair, I'm not sure... Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă președinte, nu știu dacă am înțeles foarte bine. Uh, o să avem și intervenții din partea celorlalți invitați? Sau sunt doar întrebări pentru primul vorbitor? Nu, put... O să le dăm ocazia să intervină și celorlalți parlamentari, dar nu înainte de întrebări și răspunsuri. Domnul Santiago a făcut prezentarea generală. Puteți pune însă întrebări eh, adresându-vă oricăruia dintre invitații. Vă mulțumesc pentru această declarație și vă mulțumesc pentru formarea acestei organizații interparlamentare independente. E o organizație cu care este o plăcere să discutăm. Am văzut că ați făcut un apel la parlamentarii europeni să semneze o scrisoare referitoare la eliberarea deținuților politici sau a prizonierilor de conștiință, cum se numesc, din statele dumneavoastră, invit pe colegii mei să o facă. Domnule Santiago, spuneați dumneavoastră că nu ați reușit să veniți cu o declarație ASEAN pentru protecția migranților și a familiilor lor. Poate ne-ați putea da ceva detalii suplimentare Știți că noi, membrii Uniunii Europene, nu am semnat cu toții Convenția Națiunilor Unite privind drepturile migranților și a familiilor acestora. De 15 ani, iată, există reticență în acest sens. Însă aș fi curioasă să aud care este experiența dumneavoastră în acest sens ceea ce privește traficul de persoane în acest an, Uniunea Europeană este pe cale a revizui politica antitrafic pe plan intern și extern și dacă sunteți interesați, pot să vă spun că înainte de vacanța de vară am votat un raport privind ceea ce Uniunea Europeană ar putea să facă pentru a combate traficul de persoane în dimensiunea sa externă, în relațiile externe. De asemenea, acolo ne axăm pe monitorizarea fluxurilor de finanțare an acestui trafic. În diferitele noastre rezoluții, din afară, se pare că întreaga regiune are o problemă cu creșterea numărului de execuții, crește recursul la pedepsa cu moartea. Tocmai am adoptat o rezoluție privind Filipinele, așa că aș fi interesată să aud uh, cum abordează rețeaua dumneavoastră această problemă a creșterii numărului de execuții. Militați pentru abolirea acestei execuții capitale sau nu. Apoi, drepturile de proprietate asupra terenurilor. Foarte multe probleme, mai ales în Cambodgia, am avut o rezoluție în acest sens, destul de recent. Reprezentanții unei organizații non-guvernamentale ne-au spus că până în 2003, 400 de mii de țărani au fost afectați de achiziționarea de terenuri din zonele lor, mai ales pentru agribusiness. Ce ne puteți spune despre aceste confiscări de terenuri și de lipsa statului de drept în statele ASEAN? Cu două săptămâni în urmă, în contextul unor activități privind societatea civilă, a avut loc o prezentare la Parlament privind uh, activiștii pentru drepturile omului din Thailanda care fuseseră asasinați. Majoritatea se ocupau de aceste confiscări de terenuri și de activitatea marilor companii. Cum vedeți această problemă a îngustării spațiului alocat societății civile și aici mă îndrept mai ales spre reprezentanții Thailandei și a Indoneziei. Mulțumesc. Mulțumesc. La el senor Bettini. Domnul Bettini. También. Tiene usted posibilidad de intervenir. Aveți posibilitatea să interveniți foarte pe scurt, vă rog. Sí, eh, grazie, innanzitutto. Grazie. Mulțumesc, le mulțumesc uh, parlamentarilor care au venit aici să ne vadă. În introducere s-a menționat calitatea regimului democratic din statele ASEAN, care prezintă probleme serioase și există un pericol al alunecării spre perioada mai întunecată din trecut. Mă întreb ce părere aveți uh, în legătură cu schimbările democratice din Burma, din Birmania și ce părere aveți despre noua Constituție din Thailanda. Știți că au fost multe probleme acolo. Însă, după cât se pare, s-a restaurat calmul, fie și doar parțial. Și apoi ce părere aveți despre noul președinte al Filipinelor? Pentru că știri destul de tulburătoare au început să ajungă la noi în Europa. Ați putea să ne spuneți câteva cuvinte despre această afirmație care spune că în țările ASEAN democrația are probleme. Nu am mai cerut nimeni uh, cuvântul dintre colegi și am și eu depus două, trei întrebări pentru parlamentarii care sunt invitați astăzi aici. Vreau să-l întreb pe domnul Vironia, mai ales că vine din Thailanda, ce perspectivă are domnia sa și ce beneficii concrete credeți că putem aștepta din îmbunătățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Mă refer la reuniunea din această săptămână a miniștrilor de externe, la care este doamna Mogherini și doamnei Sucio Barnes. Vreau să îi pun o întrebare referitoare la drepturile și egalitatea dintre femei și bărbați. Iar apropo de ce spunea domnul Santiago, ce înseamnă dreptul de proprietate intelectuală și accesul la medicamente și monopolul uh, pe care îl presupune acest model, care credeți că vor fi acțiunile comune pe care le putem uh, pune la punct pentru a garanta accesul tuturor bărbaților și femeilor la medicamente. Nu se face, nu există asemenea egalitate nici măcar în testele clinice. Ce credeți că se poate face noi și dumneavoastră ca să îmbunătățim acest model, ca să sporim nu numai transparența, dar și uh, uh, profitul uh, pentru aceste investiții? Mulțumesc! Și acum o să vă dau cuvântul celor care au primit întrebări pentru două minute. Fiecare aveți câte două minute. Îmi pare rău, dar avem foarte puțin timp la dispoziție. Și începem cu domnul Santiago. Nu. Senionul Secoa. Începe. Thank you, madam. <laughs> Thank you, madam chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu am să mă refer la această problemă a confiscării de terenuri, o problemă gravă în Cambodgia, dar nu doar în Cambodgia, ci în întreaga regiune. Aceste confiscări ale terenului, de terenuri au loc în modul următor, iau forma concesiunilor de teren, ceea ce înseamnă că pământurile sunt luate de la micii producători, și sunt date marilor companii. Și îmi pare rău să vă spun că unele dintre aceste companii produc um, zahăr, de exemplu, care este apoi exportat în Uniunea Europeană. Noi am cooperat îndeaproape cu Comisia Europeană în încercarea de a face dreptate pentru agricultorii care sunt victime ale acestor confiscări și acestor concesiuni de terenuri. Acestea afectează negativ viața a sute de mii, probabil milioane de agricultori. Și este vorba de o încălcare gravă a drepturilor omului care trebuie să fie abordată în contextul schimburilor, în contextul acordurilor de schimburi comerciale. Acum, în ceea ce privește Birmania, Myanmar, Știți că acolo a avut loc o victorie uriașă politică pentru forțele democratice, pentru partidul LLD al doamnei Aung San Suu Kyi. În Myanmar, Poporul și-a dorit foarte mult uh, justiție, și-a dorit drepturile omului, și-a dorit democrație. Și noi suntem aici pentru a cere Uniunii Europene să ne sprijine pe noi forțele democratice. În calitate de membru al Parlamentului Cambodgian, doresc să mulțumesc Parlamentului European pentru rezoluția fermă adoptată în legătură cu Cambodgia. Și apoi ce se poate face? Noi am cerut sancțiuni precis definite la nivelul vizelor, de exemplu, și un mesaj clar către primul ministru al Cambodgiei și pentru alți dictatori că nu au permisiunea de a veni cum vor ei în Uniunea Europeană. Fiecare stat membru al Uniunii Europene ar trebui să dea acest mesaj vorbind cu o singură voce. Mulțumesc! Gracias. Eh. Mulțumesc foarte mult și acum o să dăm cuvântul domnul Pironia. Mulțumesc mult, domnul președinte. Eu am votat împotriva Constituției, noi Constituții și în împotrivă la întrebarea uh, de la referendum privind uh, organismul senatorial special și spun acest lucru în mod public, l-am spus și presei și l-am spus și în adunarea națională a reformei. Însă, Nu pot să spun că sunt de acord cu această formă de democrație controlată, statuată prin noua Constituție, cu prezența armatei în Camera Superioară a Parlamentului, cu o strategie de reformă pe 20 de ani, un program de reformă făcut de eh, guvernul militar. Cred că poporul tailandez în general și toate popoarele din zona noastră doresc să trăiască într-un stat democratic. Și va trebui să luptăm în continuare. Sigur, e posibil să nu reușim de unii singuri. Nu cred că Uniunea Europeană va trimite nave de război să silească guvernele autoritare uh, să-și schimbe apucăturile, dar la nivel instituțional ne puteți ajuta în materie de educație civică și politică, puteți veni cu povestea de succes a democratizării Germaniei de Est și a noilor membri ai Uniunii Europene cu 15-20 de ani în urmă, când au scăpat de influența sovietică și au devenit state democratice. Haideți să învățăm din aceste exemple de bună practică pentru a putea întări regimul democratic în fiecare stat ASEAN, chiar și în Laos și chiar și în Vietnam. Și pe ei trebuie să-i ajutăm să se schimbe. Și apoi, doamnă președintă, am fost întrebați uh, care va fi viitorul în relație între Thailanda și Uniunea Europeană. Eu aș face o distinție între nemulțumirea dumneavoastră la adresa guvernului militar și relația cu poporul thailandez în ansamblu. Și aș vrea să vă dau un exemplu. Negocierile pentru tratatul de liber schimb au fost suspendate din cauza loviturii de stat militare. Dar ce am spus reprezentanților noastre de la Bangkok și am trimis o informare către, o notă și către comisarul noastră pentru comerț, am spus lăsați să continue negocierile la nivel oficial, dar semnarea acordului negociat va trebui să fie făcută de un guvern ales, nu de guvernul militar. Mai așteptăm 3 sau 4 sau 5 ani. Îmi cer scuze, dar spune doamna președintă, dar v-aș ruga să încheiați. V-am dat două minute, cer scuze, dar puteți? Mai aveți ceva de adăugat? Da, mulțumesc. Domnule Balans, vă rog. Mulțumesc frumos și vă mulțumesc frumos și în limba maternă, indoneziană. Am două întrebări de răspuns. Uh, o dată pentru doamna Lockpiller în legătură cu confiscările de terenuri. În conformitate cu acordul internațional de investiții, guvernele, guvernul indonezian a definitivat 18 uh, din 64 astfel de acorduri. S-a încercat uh, atingerea unui echilibru între interesele investitorilor și suveranitatea națională și apoi uh, majoritatea dispozițiilor din acordurile existente sunt depășite pentru că oferă foarte multă protecție investitorilor străini, pe când țara gazdă nu mai prea are marjă de manevră pentru a-și pune în aplicare propriile politici. Apoi, deosebit de important este acest mecanism de soluționare a plângerilor investitorilor. Aici toate avantajele sunt de partea acestora. Ce facem noi practic este să acordăm multă atenție acestor acorduri din cauza impactului asupra existenței producătorilor agricoli. Președinția a venit cu un nou program referitor la reforma terenurilor cu un plan de redistribuire a terenurilor către populația indigenă, către micii producători. Credem că e un bun program. Foarte multe terenuri acum în Indonezia sunt în mâinile unor mari investitori. Yeah, and the second related with gender equality. Now, uh, in our parliament, we... Și apoi cea de-a doua întrebare. Uh, în Parlamentul nostru pregătim legislație menită a spori accesul, controlul și participarea femeilor în politică, în economie, în cultură și așa mai departe. și pregătim o serie de legi care să statueze drepturile femeilor. Ne ocupăm inclusiv de un proiect de lege privind violența sexuală. Mulțumesc! Sorry for the rush, but, uh... Mulțumesc foarte mult, îmi cer scuze că v-am grăbit, dar uh, sunt sigur că explicațiile dumneavoastră ne-au prins tare bine uh, colegilor. Domnule Santiago, pentru concluzii, vă rog, două minute. Am să răspund și eu la întrebările puse, referindu-mă în plus la două alte aspecte în aceste interminabile două minute pe care le-am la dispoziție. Odată, accesul la medicamente. În mediul universitar, și la nivelul populației însăși, a apărut această convingere că sănătatea umană n-ar trebui să fie parte a unui acord comercial. Dacă uitați la Johnson Johnson, cheltuielile lor pentru cercetare și dezvoltare sunt 1,2 miliarde într-un singur an, 2014, dar bugetul de vânzări și marketing este de 17,5 miliarde. Vedeți diferența? 8,2 miliarde Uh, pe cercetare și de două ori mai mult pe marketing și profilul este, profitul este peste 13 miliarde pe an. Deci fac bani din sănătatea oamenilor. Dacă ne uităm la Pfizer, au câștigat 22 de miliarde vânzând medicamente. Nu cred că acest lucru ar trebui să uh, intre într-un acord comercial. Trebuie să-și recupereze banii, dar profituri de 22 de miliarde din sănătatea oamenilor e mult. Apoi se vorbea de spațiul tot mai redus acordat societății civile. E clar acum că regimul este unul care se bazează pe intimidare, frica e la ordinea zilei și s-au dat legi în aproape toate statele din regiune care uh, criminalizează uh, opoziția legitimă și exprimarea unui dezacord. Uitați-vă la Malaezia. O treime din opoziția maleziană va fi în închisoare dacă guvernul într-adevăr îi aduce în fața tribunalului în conformitate cu această nouă lege. Vorbim de dezvoltarea democrației, dar se dau legi care nu fac altceva decât să pună frâne și să încalce democrația ca să rămână aceiași oameni la putere pe veci. Și apoi, întrebarea doamnei Lochbilar de fapt au fost multe întrebări, dar eu am să mă refer la una singură, declarația privind de drepturile migranților și a familiilor lor, de ce durează așa de mult. Pot să vă spun care e cazul Malaeziei, pe care îl cunosc. Numărul de decese în detenție. Numărul muncitorilor migranți în detenție este atât de mare încât a uh, strigător la cer. Și oamenii se întreabă de ce nu este nicio declarație în acest sens. Mă, mă gândesc în principal că e vorba de migranți, muncitori migranți, fără acte, fără documente în regulă. Undeva Două trei milioane doar în Malezia, oameni fără acte, fără niciun fel de document. Deci dacă Malezia semnează acest acord, își asumă răspunderea pentru acești muncitori fără acte. Problema e cum se face că ei rămân în Malezia, din cauza corupției, evident. Corupția merge până la cele mai înalte eșaloane ale guvernului. De aceea suntem într-un, într-o situație tensionată și trebuie să cooperăm pentru a găsi soluții. Mulțumesc foarte mult tuturor uh, participanților pentru că ne-a făcut mare plăcere să vedem care este experiența dumneavoastră și orientările pe care le aveți. Avem împreună de făcut un drum lung este foarte practic și foarte concret ce ne-a spus. Îmi pare realmente rău că v-am grăbit, dar ăsta este ritmul nostru de lucru și să nu vă îndoiți că am profitat de fiecare secundă din intervențiile dumneavoastră. Mulțumesc să închei aici această parte a reuniunii. Para la siguiente sesión, que es... Următoarea sesiune este cu ușile închise. Cei care nu participe sunt invitați să iasă din sală cât mai repede cu putință ca să putem începe reuniunea.